această regulă se va aplica de la mandatul viitor în, comisia parlamentară, în comisiile parlamentare uh, vizate. Mulțumesc. Domnule Odi, am luat notă de observație dumneavoastră. Uh, e vorba într-adevăr de interpretarea retroactivă, uh, dar este inadmisibil potrivit regulamentului de procedură, așa că trebuie să procedăm așa cum ne dictează regulamentul de procedură, interpretarea articolului 191 este foarte clară. Vă rog frumos să înțelegeți că eu nu pot să schimb asta retroactiv și în politică e ca în viață. Retroactiv nu mai pot schimba absolut nimic și așa se întâmplă și de data asta. Îmi pare foarte, foarte rău. Și Trecem acum la primul subiect de pe ordinea de zi. Este vorba de dezbaterea comună cu privire la cadrul financiar multianual și la resursele proprii. Raportul inter intermediar cu privire la cadrul financiar multianual a fost uh, elaborat de mai mulți raportori, dar înainte de a le da cuvântul acestora, câteva observații din partea mea. Vreau să vă spun că în ultimele șase, șapte luni am avut posibilitatea de a negocia cu grupurile noastre de contact care aveau mandatul de negociere din partea Parlamentului European față de celelalte instituții europene, Comisia și Consiliul. Eu am cooperat foarte strâns cu Uh, grupul de contact. Practic, eu sunt președintele grupului de contact și vreau ca de data aceasta să spun în plenară că uh, activitatea grupului de contact a fost extraordinară. Vreau să-i laud pe toți. Uh, domnul Băve, domnul Lamasur, domnul Calfin și domnul uh, uh Luc Deen au lucrat foarte, foarte bine. De asemenea, avem pe coordonatori, și avem pe cei uh, de la președinția Comisiei pentru Bugete. Dragii mei, iată, o, un grup cât se poate de competent, unde s-a cooperat într-un spirit colegial și este un grup care ne reprezintă, cum rar mi-a fost dat să văd din punctul de vedere al calității. Tocmai de aceea vreau să spun că putem să fim mândri de calitatea acestor doamne și acestor domni. Așa că am vrut să spun asta și să mulțumesc colegilor uh, mei. Domnul Mavroianis, domnul Șefcovici, domnul Lewandowski, mulțumesc că sunteți de față la această dezbatere. Avem reprezentate toate instituțiile, este foarte bine. Bun venit tuturor! Mai întâi dau cuvântul domnului raportor pentru raportul intermediar, domnul Böge. Îi luăm în ordine alfabetică. Urmează mai apoi domnul Calvin. Aveți cuvântul. Domnule președinte, dragi colegi, Vă corectez, domnule președinte, o avem și pe doamna Jensen de la ALDE în grupul nostru de contact. Vreau să adaug asta. Vai, îmi cer scuze, spune președintele. Nu a fost din rea intenție, mi-a scăpat. Uh, sigur că tot ceea ce am spus e valabil și pentru dumneavoastră. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnă Jensen, pentru tot ceea ce ați uh, făcut la negocieri. Și, domnule Beoghe, mulțumesc pentru colegialitatea cu care ați pus problema. Da, așa este, domnule președinte. Uh, în ceea ce vește bugetul, mereu te uiți la orice detaliu. Aș dori să spun că și eu apreciez activitatea dumneavoastră în calitate de președinte al Parlamentului European pentru democratizarea procesului bugetar. Um, duminică, la interviul pe care l-ați dat, au existat câteva divergențe de opinie, dar nu contează. Acum acestea nu sunt importante. Avem un raport care la final ar trebui să aibă următorul rezultat. Uh, să accelerăm uh, procedura de a finaliza bugetul. Facem asta uh, în baza a ceea ce s-a întâmplat uh, deja în trecut la Shore, unde raportor a fost Salvator Gariga și președintă Jutta Haug. Vreau să mulțumesc uh, președințiilor uh, în ex- președinție în exercițiu și fostei președinții, pentru că este până la urmă un proiect pilot. Și acest proiect pilot se desfășoară uh, Um, în baza activităților de briefing care au existat și în baza instrumentarelor de negociere. Am avut mai multe reuniuni informale ale Consiliului, dar uh, până la urmă vedem că în urma acestora trebuie să existe întotdeauna înțelegere față de cooperare și să mizăm mereu pe similitudine dintre noi. Acest proiect pilot însă nu garantează rezultate de la sine. Analiza noastră nu se învârte doar în jurul unei cifre magice. Noi am chiar lucrat pe conținut, am ținut cont de provocările care există acum pentru Uniunea Europeană în contextul globalizării. Avem programele multianuale, le-am analizat pentru a vedea exact cum arată propunerile Comisiei și cum trebuie să punem noi problema. Pentru noi, bineînțeles că este vorba despre cifre, despre cifre decente și măsurate cum trebuie. E vorba de flexibilitate pentru procedura anuală bugetară și e vorba despre uh, resursele proprii și importanța acestora. Până la urmă, este vorba despre uh, bugetul comunitar, în adevăratul sens al cuvântului, așa cum e el definit în tratat. Chiar dacă unele state vorbesc despre o cifră magică, și în același timp spun că în politica agricolă comună și de coeziune ar trebui ca totul să rămână așa cum este și restul nu ne mai interesează, aceste lucruri nu ar trebui să ne împiedice să consolidăm bugetul. Dacă statele membre nu sunt dispuse să să doteze bugetul din punct de vedere financiar, atunci să vină și să ne spună care sunt prioritățile politice pe care le-au uh, decis uh, și pe care nu mai mizează în viitorul apropiat. Nu se poate, dragii mei, să avem uh, povești de succes precum Erasmus cu 2,5 milioane de studenți și să uh, renunțăm la aceste succese acum pentru că se vrea status quo-ul politicii agricole comune. Nu se poate să spunem 3% uh, pentru cercetare și dezvoltare, dar scădem finanțarea programului Orizont 2020. Nu se poate să spunem că Europa trebuie să aibă un rol nou în politica externă și de dezvoltare, în timp ce uh, noi nu respectăm marja de 0,7% din PIB pentru uh, ajutor. Când vine vorba despre consolidare, din partea statelor membre avem nevoie de impulsuri pentru better spending, pentru o mai bună cheltuire a mijloacelor financiare. Acest lucru trebuie să se traducă în gestionarea programelor și în formularea aparatului administrativ. Totodată, suntem de părere că programe precum Connecting Europe, învățarea pe tot parcursul vieții și așa mai departe, nu trebuie să fie programe care să aibă de suferit acum. Discutam despre efectele de sinergie între administrarea, administrația europeană și celelalte administrații, să vedem unde e principiul subsidiarității și unde există dedublarea eforturilor. Avem uh, 3100 și uh, cam 3100 ambasade, consulate și așa mai departe, unde bugetul este de 7,1 miliarde de euro, de 15 ori mai mult decât uh, bugetul Serviciului European de Acțiune Externă pentru anul 2012. Sunt cifre care rostesc adevărul și arată uh, foarte sincer care este imaginea de ansamblu. Doamnelor și domnilor, dacă spunem că, în principiu, vrem să avem sume în baza noilor analize și în baza ceea ce stipulează tratatul de la Lisabona, ținând cont uh, de propunerile comisiei sau mergând dincolo de acestea, atunci trebuie să facem o analiză exhaustivă. Dar până și Consiliul trebuie să știe că Uh, dacă nu ajungem la un acord, atunci nu ne pierdem. Avem uh, plafoanele maxime deja gata formulate până când vom găsi o soluție de compromis. Avem o ofertă pe masa negocierii. Vrem un echilibru între cifre și uh, restul problemei. Și cu cât cifrele sunt mai cuprinzătoare, cu atât avem nevoie de o marjă de flexibilitate mai mare. Anne Jensen a spus acest lucru în, la negocieri și, slavă Domnului, Comisia a venit cu o propunere foarte interesantă, mai ales în ceea ce privește uh, taxa pe tranzacțiile financiare și reducerea contribuțiilor naționale. Discutăm acum despre capacitatea euro sau despre facilitate euro. Domnule președinte, eu am șase minute la dispoziție, mulțumesc. Vreau să vă spun că e nevoie de unitate bugetară și aici pentru a avea o Uniune Europeană puternică și pe viitor. Acum discutăm despre taxa pentru tranzacțiile financiare uh, ca fiind interesantă pentru euro. Dar dacă nu vrem să o traducem în termeni bugetari, să o introducem în exercițiul bugetar, atunci mi se pare lipsit de logică. Noi, practic, acum suntem în măsură să negociem cât mai repede cu putință și să ajungem uh, la un rezultat, dar până la urmă nu chiar cu orice preț. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Berge. Aș vrea să spuneți la grupul noastră politic cât de mărinimos am fost în ceea ce privește minutele alocate. Domnul Calfin. Uh, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnilor comisari, domnule ministru. Aș vrea să vă spun că raportul Parlamentului European uh, pe cadrul uh, financiar multianual nu are clauze scrise cu litere mici. Am spus tot ce vreau să spunem în acest stadiu Consiliului și rolul acestui raport e foarte clar să informeze Consiliul, pentru că șefii de stat și de guvern se adună la sfârșitul lui noiembrie și înainte să înceapă domnul Van Rompuy consultări cu statele membre, să le spunem care este poziția Parlamentului privind următorul cadru financiar multianual. Pentru că tratatul spune că uh, Consiliul European poate adopta o decizie doar cu acordul Parlamentului European. Deci pentru a facilita dezbaterile din Consiliu, pentru a informa în avans care este poziția Parlamentului, am pregătit acest raport și sperăm că el va fi votat cu o majoritate vastă astăzi. Acest raport este foarte clar, coerent și generează o susținere uh, puternică a tuturor pozițiilor, uh, pentru că am discutat acest subiect de 2 ani de zile. Am lucrat în Comisia Șure, cum a menționat domnul Böge, pentru a adopta diferite rezoluții în Parlament și am arătat am dat dovadă de o unitate transpartinică pe principiile majore ale următorului buget. Și principiul major este că acest buget este un instrument, nu este un exercițiu de contabilitate, ci un instrument de a realiza scopuri politice pentru a aplica prevederile tratatului și pentru a face viabilă Uniunea Europeană. Vreau de asemenea să mulțumesc foarte mult Comisiei, în special uh, vicepreședintelui Șefcioviș și uh, comisarului Lewandowski și uh, președinției cipriote ca și celor precedente pentru că au făcut un efort excelent pentru a include Parlamentul în procesul de luare a deciziilor a Consiliului. Cel puțin am putut să ne exprimăm clar opiniile. Și de asemenea mulțumiri dumneavoastră, domnule președinte al Parlamentului și tuturor colegilor care ați lucrat pe acest subiect fiindcă, din nou, e o, o problemă care ne unește foarte mult pe noi cei din Parlament și ne face să avem o voce foarte puternică. Vreau să mă refer pe scurt la patru chestiuni uh, privind bugetul. Mai întâi, dimensiunile bugetului. Trebuie să încep prin a spune că propunerea Comisiei nu este suficientă pentru a finanța toate ambițiile politice pe care și le-a stabilit Uniunea Europeană. Asta e foarte clar trebuie să înțelegem că procedura pentru următorul cadru financiar multianual se produce într-un context foarte dificil. Avem două provocări, încrederea în Uniunea Europeană și capacitatea Uniunii Europene de a-și rezolva probleme și, pe de altă parte, necesitatea de a face tăieri bugetare uh, și echilibrări bugetare la nivel național. Dar să vedem care este raționalul, care e rațiunea bugetului european. În primul rând, el nu generează deficit deci toată această uh, direcție de a consolida bugetele naționale nu se aplică la nivel european. Mai mult, bugetul european face ceea ce nu pot face bugetele naționale în aceste momente dificile. Acesta este un buget de investiții. Face tot ceea ce bugetele naționale nu pot face tocmai din cauza constrângerilor. În al doilea rând, vorbim despre încrederea în Uniunea Europeană. Acest buget are un sens uh, din cauza uh, efectelor uh, de pârghie pe care le are datorită uh, fondurilor adiționale pe care le atrag în statele membre. 94% din fonduri se duc înapoi în statele membre și atrag de câteva ori mai multe investiții. Deci un euro tăiat din bugetul european înseamnă 7 euro pierduți Uh, pentru politicile agricole, de concurență regională și așa mai departe. Și trebuie să fim foarte clari și să spunem acest lucru când vorbim de dimensiunile bugetului. Adesea auzim de la reprezentanții ai guvernelor uh, țărilor membre că cetățenii nu acceptă un buget european mai înalt trebuie să le explicăm că avem cu toții aceiași alegători și că cetățenii așteaptă de la instituțiile europene și de la instituțiile naționale să lucreze împreună și să propună un mecanism care să dea o ieșire din criza economică, să ducă la crearea de creștere economică și de uh, locuri de muncă, atât la nivel național cât și european. Deci nu aș opune, nu aș opune instituțiile naționale și celor europene în acest caz. Avem interese comune, lucrăm în favoarea și pentru cetățenii Uniunii Europene și dacă uh, un guvern sau altul are nevoie să se întoarcă la întrebarea de bază. Avem nevoie de mai multă Europa? Putem face ceva mai bun la nivel european decât la nivel național? Putem să stabilim goluri comune și să le, sta, să le realizăm? Atunci, haideți să intrăm din nou în această dezbatere dacă încă ea nu este clară pentru unele guverne. Și sigur, domnul Böge a menționat flexibilitatea bugetului. Într-un buget uh, de austeritate, acesta nu este un termen tehnic, flexibilitatea, ci vorba de uh, capacitatea de a folosi resursele în modul cel mai eficient pentru a realiza scopurile pe care ni le-am stabilit. Câteva cuvinte privind prioritățile și conținutul bugetului. Avem uh, politicile tradiționale, dar trebuie să ne asigurăm că în următorii șapte ani bugetul european va stimula creșterea economică, crearea de uh, locuri de muncă, de asemenea, în toată Europa. Și aceasta este funcția bugetului european. Suntem gata să preluăm toate ideile legate de o cheltuire mai bună, mai eficientă a bugetului european, dar avem nevoie de acest buget pentru a crea uh, locuri de muncă și creștere economică, în special pentru tineri. Și de multe ori l-am auzit pe președintele Comisiei Europene vorbind aici despre șomajul în rândul tinerilor. În fine, o propoziție în legătură cu procedura. Vreau să spun aici în plenar un lucru pe care l-am spus de multe ori uh, președințiilor europene. Cadrul financiar multianual are două proceduri. Procedura de consimțământ pentru chestiunile legate de cadru în sine și procedura de codecizie pentru aproximativ 70 de documente uh, legate de baza legală. Nu vrem să vedem cum Consiliul uh, uh, ia decizii pe probleme de codecizie. Uh, Uh, unde e dreptul Parlamentului să se implice. Deci trebuie să negociem corect cu statele membre și cu Consiliul pe toate documentele care intră în procedura de codecizie. Vă mulțumesc foarte mult. Calfin. Mulțumesc, domnule Calfin. Și dumneavoastră vă spun același lucru, cum am spus și domnului Böge. Acum are cuvântul președintele Comisiei pentru Bugete, la, domnul Lamasur. Mulțumesc, domnule președinte, și vă rog să rețineți că mulțumesc și pentru cuvintele frumoase pe care le-ați pronunțat față de comisia noastră. Domnule comisar, domnule președinte, față de ceea ce a spus uh, raportorii noștri, aș vrea să menționez încă două elemente cheie pentru parlamente. În primul rând, pentru parlament nu avem acord dacă nu avem un acord politic asupra reformării resurselor proprii un acord pentru principiul acestei reforme, pentru punerea sub semnul întrebării a mecanismului de corecție, a noilor resurse proprii și a calendarului de implementare a acestuia. Acum se știe foarte bine care este cauza noastră. Niciun democrat nu mai poate susține sistemul actual de finanțare a bugetului european. Rabaturile de care beneficiază anumite țări sunt contrare justiției și nu reflectă decât un raport de forțe care exista în trecut. Procedura de decizie anuală nu este supusă niciunei dezbateri politice sau control parlamentar. Niciunul dintre noi cei prezenți aici indiferent uh, la ce instituție aparține, nu poate explica alegătorilor cum se calculează contribuția națională. În urmă cu 18 luni uh, se vorbea despre utopie când vorbeam despre astfel de lucruri. Astăzi însă sarcina provei revine celor care susțin statul quo-ul. Comisia și uh, președinția cipriotă trebuie să meargă mai departe. Din păcate însă adevărata negociere asupra conținutului reformei n-a început încă, mai sunt încă multe de făcut pentru a ajunge la un acord global asupra cadrului financiar multianual peste o lună și acesta este un element cheie pentru Parlamentul nostru. Cel de-al doilea element cheie la care aș vrea să mă refer este menținerea unității bugetare. Consiliul European săptămâna trecută a mandatat președintele Van Rompuy pentru a pune în aplicare ideea și citez aici de a avea o capacitate bugetară a zonei euro. Închei citatul. Deci aceasta cu ocazia Consiliului din decembrie. Aceasta n-ar avea nicio legătură cu negocierea bugetului Uniunii Europene. Trebuie să spun aici că dacă pentru noi această chestiune reprezintă o interferență cu negocierile de astăzi, pentru că, de fapt, vorbim despre același lucru. Vorbim despre același lucru în legătură cu cheltuielile, pentru că cei care promovează această idee spun că ar adăuga un ajutor statelor membre care fac un efort de consolidare bugetară. Foarte bine, practic se reinventează aici fondul de coeziune sau fondul de ajustare la globalizare vorbim despre același lucru și în ceea ce privește veniturile. Dacă veniturile pentru acest fonduri, acest fond ar veni din contribuțiile naționale, e clar că țările care ar finanța acest fond ar profita de această ocazie pentru a reduce sau îngheța contribuțiile actuale la bugetul Uniunii. Și dacă ne gândim la resurse proprii care ar fi afectate și în acest caz, aceasta ar însemna să se reducă bugetul comunitar. Deci vorbim despre același lucru și în ceea ce privește calendarul. Se spune că e o idee de viitor, să nu ne îngrijorăm. E adevărat, nu se va pune în aplicare la 1 ianuarie 2013, însă bănuiesc că în plină criză a datorilor naționale, Consiliul European nu va lua decizii care se aplică după 2020, deci care vor fi aplicați de moștenitorii noștri, să spun așa. Deci vorbim despre același calendar. Iată de ce, din toate aceste motive, pot să spun cu claritate că Parlamentul nu își va da acordul în legătură cu cadrul multianual dacă nu are garanția că toate fondurile care ar putea susține solidaritatea europeană vor fi integrate în procedura bugetară europeană. Acesta este principiul unității bugetare. Ar putea exista tablouri anexe, finanțe, Uh, sau finanțări mai specifice pentru anumite politici. Însă un lucru pe care nu îl putem accepta în niciun caz este ca bugetul comunitar să fie considerat un fel de monument istoric cu o cifră simbolică de 1% și toate finanțările care corespund unor nevoi suplimentare să fie în, în afara controlului parlamentar la nivelul negocierilor interguvernamentale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Masur. Acum, pentru Consiliu, vorbește domnul Mavroianis. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor. Domnule președinte, stimați eurodeputați, domnule președinte al Comisiei pentru Bugete, distinși raportori, domnule vicepreședinte Șefcoviș, domnule comisar Lewandowski, doamnelor și domnilor. Mulțumesc pentru invitația de a participa la această dezbatere foarte importantă. Știm cu toții cât de critic, cât de important este acum să uh, avem un cadru financiar multianual corect. Acest acord este foarte important fiindcă va conferi Uniunii Europene mijloacele de a-și uh, implementa politicile. Uh, un acord e crucial acum, precum e crucială și calitatea acestuia. Subliniem importanța cooperării pe acest subiect cu Parlamentul European. Sunt, îi sunt deosebit de recunoscător lui Alain Ramasur, lui Rarmer Böge și lui Ivailo Calfin, cei doi raportori, pentru angajamentul manifestat față de acest dosar și determinarea acestora de a obține un rezultat care să fie acceptabil de ambele părți. Președinția cipriotă a conferit o importanță deosebită uh, întâlnirilor regulate cu reprezentanții Parlamentului European. Vom continua pe aceeași cale până vom, ce vom ajunge la un acord. Aș vrea să-i mulțumesc și doamnei Annie Jensen și domnului Jean-Luc Dehen pentru uh, taxa pe valoare, pentru ceea ce a făcut pe taxa pe valoare adăugată. Vom lucra la acest dosar până ce va ajunge la nivelul șefilor de stat și de guverne. Statele membre au întreprins pași importanți ca răspuns la criza economică și financiară. Privind acum către viitor, vi, uh, următorul cadru financiar multianual trebuie să se asigure de faptul că bugetul european se îndreaptă către scoaterea Uniunii Europene din criză într-o manieră durabilă. Cu toții suntem de acord că bugetul Uniunii Europene trebuie să aibă un efect uh, catalizator pentru crearea de locuri de muncă și pentru creștere economică. Trebuie să investim în uh, capitalul uman. În cadrul financiar multianual, cheltuielile trebuie să fie mobilizate în așa fel încât să sprijine creșterea, competitivitatea, convergența și ocuparea, aliniindu-ne la strategia Europa 2020. În același timp, cu toții suntem conștienți de uh, vremurile constrângătoare. Trecem printr-o vreme de disciplină fiscală și bugetară și este foarte important ca viitorul cadru financiar multianual să reflecte eforturile întreprinse de statele membre pentru a-și uh, aduce deficitul și datoria uh, la un nivel mai durabil. Fiecare euro cheltuit trebuie să aibă plus valoare și trebuie să ne asigurăm că viitorul cadru financiar multianual va uh, viza cheltuierile de calitate. Avem uh, un instrumentar de negociere uh, l-am produs în septembrie. De asemenea, am avut discuții informare informale săptămâna trecută la Luxemburg. Iar contribuția dumneavoastră prin reprezentanții dumneavoastră de fiecare dată a fost mereu apreciată. Mai târziu, săptămâna aceasta, vom uh, emite o versiune nouă, amendată a instrumentarului, Negotiating Box, și vom avea diferite cifre ca propunere pentru acele cheltuieli calitative. Iar în ceea ce privește resursele proprii, preștinția a, a trimis ieri un non-paper pentru a discuta acele subiecte sensibile ale a, corecțiilor care sunt necesare. Este însă prea devreme să vă ofer o poziție clară cu privire la cum va evolua discuția pe cadrul financiar multianual și resursele proprii. Însă, președinția cipriotă este foarte încrezătoare. Noi suntem convinși că împreună cu Parlamentul European vom reuși să stabilim uh, parametrii unui acord. După cum știți, președintele Consiliului European a convocat un consiliu special pe 22-23 noiembrie și a anunțat că e dispus să prelungească reuniunea dacă va fi nevoie. Preștinția cipriotă sprijină acest obiectiv și vom colucra foarte intens cu toate statele membre și cu dumneavoastră până la întâlnirea din noiembrie. Am urmărit foarte îndeaproape uh, ceea ce s-a întâmplat cu raportul intermediar uh, elaborat de Reimer Böge și de Ivan Localfin, pe care le vo- veți vota mai uh, târziu. Aș vrea să le mulțumesc celor doi raportori pentru tot ceea ce au făcut. Raportul conține câteva elemente foarte importante pe care le vor transmite statelor membre. Uh, E vorba de sugestii foarte importante pe resursele proprii, dar și în ceea ce privește uh, resursa proprie bazată pe taxa pe valoare adăugată. Acestea fiind spuse, mulțumesc uh, și domnului uh, Dean și doamnei Ann Jensen pentru spiritul de cooperare de care au dat dovadă. Noi vom continua pe aceeași cale, vom negocia în continuare cu echipa întreaga Parlamentului și în special Comisia pentru Bugete prin persoana domnului Lamasur. Personal, vreau să vă mulțumesc, domnule Martin Schulz, pentru angajamentul de care ați dat dovadă și pentru faptul că v-ați poziționat foarte ferm pentru a conferi Uniunii Europene cel mai important instrument. Singurul instrument cu care ne putem atinge ambiția de a avea creștere economică și ocupare pentru tânăra generație, în așa fel încât noi toți să onorăm contractul între generații. Atingerea unui rezultat favorabil prin cadrul financiar multianual nu este o prioritate doar a președinției uh, cipriote. Este o sarcină comună care implică um, atât Consiliul European cât și Parlamentul European. După ce premiul Nobel pentru pace a fost acordat Uniunii Europene, acum, mai mult ca oricând, trebuie să arătăm cetățenilor europeni că suntem în stare să ne unim forțele pentru un proiect european și că facem tot posibilul pentru ca Uniunea Europeană să devină un actor și mai relevant. Vrem să dovedim că Uniunea Europeană este parte a soluției și vrem să oferim fiecărui cetățean european un viitor mai bun. Acestea fiind spuse, aștept cu nerăbdare să ascult opiniile dumneavoastră pe acest subiect. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și eu, domnule Mavroiani, spune președintele Schulz. Și acum dau cuvântul domnului vicepreședinte al Comisiei, Șefcovici. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președinte, stimați membri. Mai întâi aș vrea să vă mulțumesc pentru ocazia de a răspunde la raportul interimar al Parlamentului European privind următorul cadru financiar multianual. Cred că suntem cu toții de acord că această propunere este probabil cea mai, chestiunea cea mai importantă pe ordinea de zi a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei uh, din acest mandat. Decizia privind cadrul financiar multianual va transmite un mesaj clar uh, către uh, lumea exterioară Uh, va arăta dacă putem să îndeplinim uh, scopurile strategiei UE 2020, dacă avem suficiente resurse pentru a finanța politicile noastre comune și dacă putem juca un rol important pe scena internațională. De asemenea, pentru prima oară, uh, CFM-ul este negociat conform noilor tratate și atât Ianuș Lewandowski cât și eu însumi am fost susținători puternici a dreptului Parlamentului de a-și exercita atribuțiile și mulțumesc uh, președințiilor cipriotă și daneză pentru că au stabilit un cadru foarte bun și o cooperare excelentă cu echipa de negociere a Parlamentului și cu Comisia. A spune că, în special, schimbul informal de opinii înainte de ultimul uh, Consiliu a fost foarte important. După cum știți, Consiliul de Afaceri Generale este locul unde au loc discuțiile privind CFM-ul și împreună cu Ianuș Lewandowski noi apărăm propunerile Comisiei și de asemenea și implicarea activă a Parlamentului în acest întreg proces. Am studiat uh, raportul noastră în detaliu și susținem foarte mult uh, uh, liniile noastre generale. În primul rând că este vorba de un buget de investiții și cred că trebuie să repetăm acest mesaj mereu pentru că este un mesaj pe care uneori l-am pierdut în negocieri și în discuțiile mai largi la nivel european. Și cred că avem de partea noastră un argument foarte puternic, pentru că până și Consiliul European recunoaște rolul de catalizator al bugetului european uh, și a făcut asta când a adoptat pactul din iunie privind creșterea economică și uh, crearea de locuri de muncă. Dați-mi voi să mă refer la câteva chestiuni orizontale, după care voi da cuvânt, cuvântul colegului meu Lewandowski. Mai întâi, chestiunea volumului bugetului. Aici, cred că suntem convinși că propunerea noastră de 1,08% din uh, PIB reprezintă un buget uh, credibil și o cifră echilibrată care va permite să se asigure finanțarea uh, CFP și a politicilor de coeziune și să avem o creștere uh, vizibilă în ce privește strategiile UE 2020. Apreciem foarte mult uh, uh, concentrarea Parlamentului pe creșterea calității cheltuirii bugetului european, pentru că am vrea să realizăm cu fondurile europene acel uh, progres calitativ la nivel european începește valoarea europeană adăugată. Vrem să creștem eficiența și uh, simplificarea uh, livrării bugetului. Apoi începește aplicarea condiționalităților macroeconomice. Iau notă de opoziția raportului față de propunerea Comisiei și aș vrea doar să subliniez uh, faptul că propunerea noastră a fost concepută nu ca o măsură coercitivă, ci mai degrabă ca să se ofere stimulente pentru reforme structurale și astfel să îmbunătățească capacitatea de absorpție. Noi nu vrem să penalizăm statele membre sau regiunile care au nevoie cel mai urgent de susținere financiară, ci să ne asigurăm că aceste capitaluri prețioase se duc exact pentru a rezolva deficiențele eh, identificate. Pe puncte specifice uh, pe care le are raportul privind cheltuielile administrative, confirm că reducerea de 5% a personalului pe o perioadă de 5 ani este un efort major în, uh, împotriva crizei și un efort la care ar trebui să contribuie toate instituțiile și agențiile. Și, în fine, chestiunea calendarului. Știu că majoritatea dintre noi, cei de aici, suntem convinși că avem nevoie să luăm o decizie înainte de sfârșitul anului ca să putem continua o activitate eficientă uh, după 1 ianuarie 2013. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnule Șefcovici. Următorul vorbitor este domnul comisar Lewandowski. Honorable members. Mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor deputați pentru a continua cu problema resurselor proprii. Aș vrea să mulțumesc Parlamentului European care a oferit un stimulent pentru a ne gândi la această dezbatere. Și după primele încercări a fost Parlamentul European și rezoluția sa și în special domnul Lamasur cei care au inițiat din nou acest proces și ne-a permis la acel moment să mergem mai departe cu uh, reforma veniturilor. Iar acest raport interimar conține un mesaj foarte important, acela al unității bugetare. Putem înțelege unitatea din mai multe puncte de vedere, însă ceea ce este important este să înțelegem că unitatea este necesară din punctul de vedere al complementarității cheltuielilor și veniturilor, care trebuie să se întărească reciproc și nu să se pună una în calea celuilalt. Iată de ce noi suntem pe aceeași poziție în ceea ce privește uh, remediile și dificultățile cu care ne confruntăm. De aceea, Comisia dorește să autorizeze um, cooperarea întărită pentru taxa de pe tranzacțiile fin- financiare. Și, de asemenea, uh, cu noul sistem uh, de valoare pe, de, de TVA, așa cum a fost propusă, uh, lăsând deoparte modelul istoric. Bineînțeles că dumneavoastră doriți același lucru și auzim și ce se spune de la Londra, însă avem nevoie de un sistem mai transparent, mai simplu de venituri și uh, care să țină cont și de sistemul de corecții anuale, un sistem echitabil pentru toată lumea. Acum câteva cuvinte referitor la chestiunile orizontale, începând cu flexibilitatea. Într-adevăr, Există constrângeri, mai multe constrângeri și de aceea avem nevoie de o mai mare flexibilitate, astfel încât să uh, putem prevedea evenimente ce vor apărea pe viitor. O creștere a flexibilității este necesară și acesta este un mesaj clar transmis în raportul intermediar. De asemenea, în ceea ce privește uh, marjele de rezervă, acestea pot fi utilizate în cadrul financiar actual, de exemplu în uh, planul de recuperare anuală, prin aceste marje de rezerve, dar aceasta este făcută pe experiența pe care am avut-o până acum în acest cadru uh, multianual de care dispunem, de aceea trebuie să dăm dovadă de o flexibilitate și mai mare pentru aceste marje de rezervă pe perioada 2014-2020. În ceea ce privește proiectele esențiale, proiecte de tip uh, Galileo, ITER, GMS, toate acestea au fost uh, introduse încă în trecut și e nevoie de o finanțare adecvată pentru acestea. Deci suntem și aici pe aceeași poziție. Și încă o dată mă bucur să Vă spun că suntem de acord și în ceea ce privește ralurile, deci uh, angajamentele restante. Singura soluție pe care o putem avea pentru aceste angajamente restante este aceea de a avea un uh, buget uh, anual adecvat și nu niște manevre artificiale care practic sunt împotriva creditelor pe care le avem. Referitor la procesul de simplificare, este o cerere generală care a venit din toate părțile Uniunii Europene și noi trebuie să o realizăm. Trebuie să o facem prin noul regulament financiar. Acolo chestiunile au fost destul de dificile în cadrul negocierilor. pentru a ajunge la acest obiectiv final al simplificării, iar acum, în cea de-a doua etapă, trebuie să asigurăm că nu dorim să introducem un grad și mai mare de, de complexitate în ceea ce privește cheltuielile. Deci, trebuie să vedem ce se întâmplă la nivel sectorial pentru a nu renunța la acest proces de simplificare. Cred că înțelegeți foarte bine acest lucru și de la Uniunea Europeană putem să oferim un buget decent care să poată investi, să ofere investitorilor posibilitatea de predicție pe viitor. Mulțumesc. Comisar Lewandowski, we beginning... Mulțumesc, domnule comisar Lewandowski. Începem acum dezbaterea. Um, urmează intervenția din partea comisiilor parlamentare de către un minut. Doamnelor și domnilor, nu încercați să descrieți întregul buget într-un minut, oricum nu veți reuși și interpreții nu vor ține pasul. Poate vă concentrați pe câte un punct cheie ce ține de Comisia noastră parlamentară. Începem acest exercițiu cu doamna Cu, o colegă cu experiență care sigur va fi la obiect. Vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. După cum s-a spus, cadrul financiar multianual va fi uh, valabil pe perioadă de șapte ani. Dar ceea ce se întâmplă la Consiliu nu e deloc uh, uh îmbucurător, pentru că se cer uh, reduceri, constrângeri bugetare. Trecem acum printr-o criză economică și financiară și totuși cred că am putea utiliza cadrul financiar multianual pentru a interveni pentru a-i ajuta pe oameni. Fondul European de Ajustare la Globalizare este un exemplu. Ar trebui să avem la dispoziție în continuare acest uh, instrument, de exemplu, pentru că noi în continuare suntem un uh, actor internațional și trebuie să facem față evenimentelor neașteptate care se petrec zi de zi. Deci trebuie să avem o marjă de manevră pentru ca Uniunea Europeană să folosească uh, Uh, instrumentele pe care are, le are la dispoziție și să intervină, de exemplu, pentru a ajuta acele state în care se, tocmai se instaurează democrația. Așa că, domnule președinte, eu cred că Parlamentul European ar trebui să uh, susțină uh, consolidarea CFM, așa cum s-a propus la Parlamentul European și ar trebui să insistăm pe acest subiect, pentru că dacă vom fi de acord cu Consiliul asupra limitărilor din CFM, atunci am trimite un mesaj inacceptabil cetățenilor din Uniunea Europeană asupra modului în care încercăm noi să abordăm problemele lor din viața de zi cu zi. Mulțumim și acum de la Comisia pentru Dezvoltare, domnul Görans. Mul- Mulțumesc, domnule președinte. Nu putem uh, în prosperitate decât dacă alții trăiesc în mizerie, se spunea în trecut. Acesta e un lucru care nu mai este valabil. Uh, Uh, angajamentul Uniunii Europene față de ajutorul uh, public pentru dezvoltare este extrem de important. Comisia DV înțelege acest lucru foarte bine și lansează un apel către guvernele statelor membre să se opună uh, tăierii ajutorului de dezvoltare și ca aceasta să nu fie considerată un fel de variabilă de ajustare care poate fi schimbat oricum. Uh, nu trebuie să afectăm capacitatea noastră de a acționa strategic în cooperarea umanitară și de dezvoltare, domenii în care Uniunea Europeană este în mod incontestabil primul actor mondial și cel mai eficace. Trebuie să asigurăm partenerii noștri de fiabilitatea Uniunii Europene, de rolul său de ancoră uh, în a ajuta pe cei care nu se pot ajuta singuri. Ieri am avut ocazia de a ne preciza ambițiile în cadrul discuțiilor privind agenda pentru schimbare, astăzi uh, trebuie să dăm uh, dovadă de coerență, coerență, trebuie să ne urmăm declarațiile cu fapte și să facem față provocărilor care ne așteaptă în uh, următoarea perioadă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Din partea Comisiei INTA, domnul Kamal. Thank you very much. Mulțumesc, domnule președinte. Iată, care este situația. Guvernele din UE trebuie să-și strângă uh, cureaua și să reducă deficitul. Se pare însă că soluția este o creștere a datorilor și o cheltuire și mai mare a banilor contribuabililor, deci o cerere și mai mare de subvenții în loc să se, să se utilizeze resursele existente. Noi de la Comisia Inter cerem o mai bună utilizare a resurselor existente pentru a ajuta IMM-urilor să acceseze piața, pentru a facilita comerțul. Cerem să se ajute antreprenorii din țările în curs de dezvoltare pentru a îndeplini standardele europene, pentru a crea o piață mai bună la ei acasă și să se dezvolte deci la nivel propriu. Și toate acestea vă reamintesc că cheltuielile reprezintă doar o mică parte a tabloului global. Cum susținem creșterea? Aceasta este întrebarea. Cum facem ca companiile europene să um, se dezvolte la nivel global? care sunt uh, Google sau facebook din Europa. Există astfel de companii, e nevoie de o creștere și prosperitate. Iată ce trebuie să susținem. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Mulder, pentru cei de la control bugetar. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele Comisiei pentru Control Bugetar, pot să spun că cel mai important lucru este ca banii să fie cheltuiți cu cap. Asta s-ar putea traduce printr-un aviz favorabil din partea Curții de Conturi Um, Curtea de Conturi își va exprima opinia prin noiembrie, dar mă tem că va fi din nou negativă. Statele membre care pot să facă ceva ar trebui să își asume uh, răspunderea politică pentru ceea ce se întâmplă cu banii europeni veniți prin subvenții. Noi, cei de la control bugetar, considerăm că Comisia trebuie să profite de această ocazie pentru a încuraja statele membre să se poziționeze ferm și să um, facă o diferență între statele membre care se descurcă mai bine față de cele care nu-și respectă angajamentele. Mulțumesc. Are cuvântul doamna Beres. Mulțumesc, domnule președinte. Cheia de bolta Uniunii Europene ceea ce a, cea care a fost recompensată de Comitetul Nobel este solidaritatea. Nu există solidaritate fără bani la buget. Astăzi știm că în ultimii 14 ani eh, bugetele naționale au crescut în medie mai repede decât bugetul european și astăzi statul, statele membre ar vrea ca bugetul european să scadă mai repede decât propriile lor bugete. De altfel, președintele Barroso cere ca modelul social să fie vârful de lanț al competitivității noastre. Femeiul ne spune că politica de austeritate pe care o ducem este contraproductivă și zi după zi cerem statelor membre să facă reforme structurale. Păi bine, prima reformă structurală care trebuie făcut, făcută este cea privind investițiile în capitalul uman. Nu-mi place această expresie, dar ea spune bine ce spune. Prima noastră bogăție este calitatea bărbaților și femeilor din Europa. Apoi, dacă nu reușim să definim o, un dig, să creăm un dig pentru a consolida cheltuielile bugetare în materie socială cu 25% din politica de coeziune în serviciul Fondului Social European, o vom lua pe un drum greșit și Uniunea Europeană nu va mai putea face provocărilor sale. În același uh, spirit trebuie să păstrăm programul de ajustare la mondializare și programul de ajutorare a celor mai defavorizați. Mulțumesc acum de la ITRE. Are cuvântul doamna Herzog. Mulțumesc, domnule președinte, dragi colege, dragi colegi. De data aceasta este vorba despre schimbarea politicii și trebuie să formăm front comun. Trebuie să creăm o platformă pentru creștere, trebuie să creăm structuri care să promoveze industria europeană. Avem nevoie pentru asta de o, uh, o piață unică, în adevăratul sens al cuvântului. Doar făcând acești pași putem să recâștigăm încrederea cetățenilor noștri. Ca membră a Comisiei ITRE pot să subliniez cât de important este să investim în creștere. Avem nevoie de măsuri politice în industrie. Nu ne putem permite să finanțăm prin metode absolut uh, neadecvate Uh, programe precum Galileo. Sunt de acord că avem nevoie de Connecting Europe, de programul COSME și de altele de acest gen, pentru că avem nevoie de locuri de muncă pentru tinerii europeni, pentru tinerii întreprinzători. Și cred că dacă îi pierdem pe aceștia, atunci aceasta vi pierde, pierderea cea mai mare cu care ne alegem în urma crizei economice și financiare. Trebuie să facem ceva în această privință, iar noi vă vom sprijini pe deplin, domnule comisar. Mulțumesc foarte mult, doamnă Herzog, pentru Comisia Libe, doamna Matias. Mulțumesc, domnule președinte. Referitor la propunerile pentru mediu în cadrul financiar multianual, n-ar trebui să lăsăm deoparte sănătatea și mediul care se, în această situație de criză, așa cum se întâmplă, din păcate. Finanțarea ar trebui să întărească sănătatea publică. Noi am cerut o creștere de 25% de asemenea pentru politicile de mediu și cerem să mergem dincolo de propunerea făcută în ceea ce privește biodiversitatea și natura. Dorim o finanțare a protecției civile și dacă cerem toate aceste lucruri, aceasta este pentru că cadrul financiar multianual este practic un test pentru Uniunea Europeană, să vedem dacă Uniunea a înțeles despre ce este vorba în această criză. Vorbim despre orientări politice și ar trebui să știm dacă dorim austeritate sau solidaritate, dacă dorim sancțiuni sau progres social. Iată ce este important. Trăim acum într-o perioadă, într-o circunstanță de excepție și în astfel de circunstanțe nu putem continua cu aceleași politici pentru că destinul nostru nu este marcat de continuitate. Nu putem pune sub semnul întrebării de proiectul european. Mulțumesc. Domnul Simpson de la Transport are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vorbesc în această dimineață în numele Comisiei de Transport și Turism. Mă voi concentra pe sfatul pe care l-ați dat noastră, domnule președinte, pe două chestiuni cruciale. Mai întâi, nevoia de a stimula creșterea economică și crearea de locuri de muncă este piatra unghiulară a planului de refacere economică a Uniunii Europene și a viziunii sale pentru anul 2020. Iar uh, transportul și infrastructura pot fi elemente cruciale în uh, crearea uh, creșterii economice și a locurilor de muncă. În al doilea rând, salutăm propunerea Comisiei Europene privind facilitatea Connecting Europe pentru că ea oferă un instrument eficient de crearea unei infrastructuri de transport transfrontaliere care să fie atât sustenabilă cât și realizabilă. Orice ministru de transporturi cu care mă întâlnesc dorește ca Uniunea Europeană să creeze infrastructură europeană cu valoare adăugată europeană în uh, țara din care provine. Dar sigur există și o problemă de comunicare între miniștrii de transporturi și miniștrii de finanțe în concluzie, domnule președinte, uh, reiterez faptul că propunerea Comisiei este salutată cu căldură de Comisia de Transporturi și Turism. Simpson. Mulțumesc, domnule Simpson. Acum are cuvântul domnul Kovacev pentru Comisia DEVE. Mulțumesc, dragi colegi. Comisia DV a hotărât că finanțarea politicilor de coeziune trebuie menținute cel puțin la nivelul anterior, și anume 2007-2013. Acesta este un nivel minim de finanțare și de aceea este limita cea mai de jos pe care o putem accepta la Parlament în viitoarele negocieri. Ar trebui să facem investiții în instrumente care să contribuie la creștere și la dezvoltarea regiunilor pentru a crea noi locuri de muncă. Noi avem nevoie de și mai multă Europa, însă n-ar trebui să fim ipocriți. Am auzit acele uh, cereri pentru mai multă Europa și cu toate acestea statele membre negociază deja o reducere a acestei Europe. Aceasta înseamnă un compromis față de angajamentele luate în strategia 2020, de aceea, dragi colegi, vă cer să susțineți rezoluția CFM. Mulțumesc. Aluekehitysvaliokunnan edustaja. Vorbesc în numele Comisiei pentru Dezvoltare Regională. Haideți să vedem ce se întâmplă în țări precum Grecia, Italia, Spania, Portugalia și ce s-a întâmplat și ce se întâmplă în părțile mai sărace din țările mai blocate, de exemplu în țara Galilor sau în estul Finlandei. Ce veți face în privința aceasta? I'm not sure, uh, honorable colleague, if I... Nu știu dacă am înțeles bine întrebarea, dar din punctul de vedere al politicii de coeziune, beneficiile sunt de ambele părți atât în ceea ce privește uh, modul în care sunt cheltuiți banii, cât și în ceea ce privește destinatarii acestor uh, bani. Deci eu cred că beneficiază statele membre care au nevoie de aceste instrumente de solidaritate, dar beneficiază și statul care contribuie. Prin urmare, Trebuie să prezentăm acest instrument așa cum trebuie contribuabililor noștri, să explicăm că nu există niciun perdant și niciun câștigător în sine, ci până la urmă câștigă întreaga Uniune a celor 500 de milioane de cetățeni. Deci toată lumea beneficiază de pe urma politicii de coeziune. Sper că am răspuns la întrebare. Trecem mai departe, are cuvântul domnul De Castro președinte comisario onorevoli colegi. Doamna președinte, domnul comisar, dragi colegi, Comisia Agri, pe care am onoarea să o prezidez și pentru care sunt raportor pe uh, raportul interimar, a cerut ca bugetul PAC să fie înghețat în termen real și nu în termen nominal, așa cum prevede Comisia. Totuși, în ciuda unei poziții uh, majoritare foarte clare, în acest stadiu dificil al negocierilor, uh, dau o susținere totală inițiativei colegilor Berger și Calfin, uh, pentru că trebuie să avem o poziție puternică de negociere care să fie complet susținută de Parlament și aș vrea să subliniez că orice noi tăieri se fac bugetului uh, politicii agricole comune Uh, vor putea fi foarte greu acceptate în contextul procesului de reformă. Toți membrii Comisiei Agri au spus că nu vrem să votăm uh, asupra reformei până când nu avem claritate pe buget și bugetul trebuie să fie pe măsura provocărilor pe care ni le ridică agricultura. Acum domnul Ferreira are cuvântul pentru Comisia de Pescuit. Cuadru financiar pre 2000... Mulțumesc, doamnă președintă. Această propunere de CFM reprezintă o reducere în termen relativ a față de bugetul actual. Și cu o astfel de perspectivă nu putem avea coeziune economică și socială din potrivă și mai multe decalaje. Consiliul ar dori să propună lucruri de netolerat. În ceea ce privește pescuitul, propunerea se referă la niște dotări globare de în jur de 6 miliarde pentru Fondul European de Pescuit și pentru pescuitul maritim. Aceasta înseamnă cu 255 de milioane în plus pentru această perioadă, deci o valoare inferioară decât ceea ce fusese prevăzut pentru ultimul an al cadrului actual. Valorile prevăzute sunt uh, inferioare celor prevăzute pentru 2013. Chiar dacă cadrul financiar este insuficient, propunerea pentru viitor este și mai proastă. În ceea ce privește coeziunea, se uh, propune un transfer al acestor fonduri către alte fonduri, fonduri care sunt deja reduse și nu, de aceea văd că este un motiv suficient pentru a respinge acest raport. Mulțumesc acum pentru Comisia Cult. Eh, Domnul Lockegaard, mulțumesc. Am sarcina dificilă ca ambasador al culturii, să cer ceva în aceste vremuri grele, dar e vor, când e vorba despre cultură, tineret și așa mai departe. E foarte bine însă că din timp în timp am putut constata că Comisia Europeană vine cu propuneri foarte ambițioase care ne-au bucurat de fiecare dată. E vorba de educație, sport, tineret și propuneri aferente acestor uh, domenii. Ne bucură faptul că aceste lucruri nu au fost pierdute din vedere, dat fiind că e criză. Vreau să spun că există și state membre care s-au exprimat foarte favorabil propunerilor venite de la Comisie. Dar rămâne de văzut ce vor spune miniștrii de finanțe. Va trebui să așteptăm să vedem exact uh, cum vor evolua negocierile. Mulțumesc. Care cuvântul doamna Dagmar Berend, numele Comisiei Jurii. Mulțumesc, doamnă președinte, dragi colegi. În ceea ce este Consiliul și statele membre, am uh, impresia că mereu e vorba de persoane cu limba ascuțită doar. Sau cumva că e vorba de oameni cu tulburări de personalitate, pentru că uh, pe de o parte, se, vor, se vrea implementarea anumitor priorități, dar de cealaltă parte nu vor ca Uniunea Europeană să aibă personalul necesar pentru a îndeplini aceste sarcini. Am auzit ce a spus domnul De Castro cu privire la politica agricolă comună, ce s-a spus de la cultură, ce s-a spus de la mediu, ce s-a spus de la politica socială, de la dezvoltarea regională. Uh, Iată, subiecte extraordinar de importante pentru toate regiunile din care provenim și pentru statele membre în sinea lor. Dar ce nu fac acestea, ce nu fac statele membre? Nu se gândesc cine vor fi cei care prelucrează aceste politici, cine vor fi cei care vor monitoriza proiectele pentru ca acestea să se deruleze cum trebuie și pentru ca banii să curgă. E nevoie de funcționari uh, foarte calificați. E nevoie de aducerea celor mai buni aici, pentru că avem uh, nevoie de multiculturalitate, de uh, o, un echilibru geografic, echilibru de gen și așa mai departe. Dar Consiliul nu va decât uh, să scutească bani. Dacă, vrem, dacă nu vom avea un cadru financiar multianual uh, decent, nu vom fi în măsură să facem absolut nimic. Așa că cer președinției Consiliului în exercițiu să facă tot posibilul pentru ca statutul funcționarilor să fie adoptat, astfel încât să avem un cadru în care să ne putem învârti. Mulțumesc! Dau cuvântul domnului Traskovski, uh, reprezintă pe doamna Holmeier de la Comisia AFCO. We have to keep the Mulțumesc. Trebuie să păstrăm uh, presiunea în familiile noastre politice pentru ca acest calendar să fie păstrat și să avem un acord privind uh, perspectivele financiare multianuale. Nu putem să luptăm cu criza dacă nu avem mijloacele necesare pentru a stimula creșterea economică în Europa. Lucrurile importante trebuie să rămână lucruri importante. Nu putem să cerem mai multă Europa și să nu avem un buget pe măsură. Și acum o chestiune instituțională. Trebuie să realizăm aceste ambiții cu un singur buget, un buget unificat pentru a păstra prerogativele acestui Parlament și supravegherea democratică a procesului. Trebuie să exprimăm clar că toate cheltuielile trebuie să fie ținute în cadrul european, așa cum a spus Alan Lamassur. Nu trebuie să reinventăm roata, trebuie să ne luptăm pentru un cadru multianual ambițios, dar nu putem face acest lucru în mod eficient dacă în același timp ne gândim la noi bugete sau noi instituții. Aceste idei nu numai că pot să slăbească poziția Parlamentului, dar vor duce și la fragmentarea Uniunii. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Zuber pentru Comisia FEM. Mulțumesc, doamna președinte în dezbaterea care a avut loc la Comisia FEM, cu toții eram de acord în ceea ce privește propunerea actuală pentru viitorul CFM, și anume că aceasta nu reflectă importanța creșterii investițiilor ca un răspuns de bun simț uh, pentru ca drepturile sociale să fie dezvoltate. Un lucru de care e nevoie în cadrul acestei crize economice practic se reduc finanțările politice pentru drepturile femeii. Așa că avem nevoie de o și mai mare intervenție în acest domeniu pentru menținerea programelor precum programul DAFNE, legalitate prin programele cetățenești și prin Institutul European pentru Dreptul Femeii, care realizează o muncă deosebită pe teren în acest domeniu al drepturilor femeii, așa cum se întâmplă și în alte domenii. Ceea ce dorește Comisia este să reducă finanțarea, oferind doar 0,3% pentru obiectivul de coeziune economică, socială și teritorială. Aceasta va duce la o creștere a decalajelor și se va ajuta adăuga la politica catastrofică a Uniunii. Très bien. Euh, la Mulțumesc, dau cuvântul acum grupurilor politice, mai mulți oratori. Întâi, domnul Gariga, din partea PPE-ului. Mulțumesc, Mulțumesc doamna președintă. Cred că e nedrept din partea celor care ne acuză pe noi Parlamentul European, pentru că în această dezbatere vom vorbi numai despre o creștere a resurselor. Nu vorbim de cheltuieli aici, vorbim de o chestiune politică, pentru că e vorba aici în primul rând de o dezbatere de natură politică în legătură cu plafoanele de cheltuieli și obiectivele politice și de resursele proprii Uniunii, acea parte a resurselor proprii care trebuie utilizată pentru finanțarea priorităților politice pe care ni le dorim și le-am stabilit ca obiective pe anii viitori. Acestea se centrează în strategia 2020 de creștere și ocupare. De aceea mi se pare firesc că această dezbatere să se refere la o reorientare a priorităților în funcție de resurse financiare care sunt scăzute, tocmai pentru că ne aflăm în această perioadă de criză financiară. Însă nu are niciun sens ca noi înșiși uh, să ne tragem practic în picioare și să încercăm să blocăm singurul instrument comun de care dispunem pentru realizarea priorităților noastre. Consiliul, știm dinainte, va reduce această propunere, o propunere care este deja destul de slabă, așa cum a fost prezentată de comisie. De aceea am dorit să insistăm aici, uh, în fața Consiliului și a Comisiei, că important este ca avem nevoie de o flexibilitate cât mai mare cu putință, pentru că un buget redus fără flexibilitate, din păcate, ne va lăsa aici la Parlament fără nicio posibilitate de a vă spune da la propunerea dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Toia, două minute din partea socialiștilor. Carta programatică de unii... Mulțumesc. Bugetul și Bugetul este un fel de uh, foaie de parcurs, o hartă pentru instituții care uh, stabilesc prin el ceea ce vor face în viitor. Uh, și acum ne aflăm într-o perioadă crucială. Ar trebui ca bugetul să uh, ne reducă ambițiile și să ne ducă în trecut sau să fim ambițioși și să susținem crearea de locuri de muncă, inovația și investițiile în generația tânără pentru a construi un viitor pentru Europa uh, Cred că cu toții ar trebui să înțelegem în mod foarte clar ce a spus domnul Calfin și anume că Europa de astăzi poate face ceea ce nu pot face statele membre în ce privește dezvoltarea regională, coeziunea și ori vom reuși să uh, refacem țesutul social, solidaritatea socială, ori îl vom distruge complet. Disputele regionale dintre Consiliu, între uh, contributorii neți și beneficiarii neți uh, pot duce la acest rezultat, la, la acest eșec, la această distrugere și cred că uh, Adesea cifrele contează, nu uh, vorbele. Unele uh, țări uh, contribuie cu bani, dar la rândul lor au avantaje în termen de creștere economică, de piețe și așa mai departe. Și trebuie uh, să uh, înțelegem că acest război al intențiilor între șefii de state uh, membre nu duce la nimic. Nu putem să facem tăieri bugetare peste tot pentru că solidaritatea ar trebui să fie principala atitudine în momente de criză. Vrem un buget care să creeze mai multă integrare. Europa este incompletă, Europa suferă, știm aceste lucruri. Uh, pactul de stabilitate a fost uh, menit tocmai pentru a uh, crea mai multă creștere economică, dar avem atât de multă stabilitate că am intrat în recesiune. Acest buget multianual trebuie să conțină alegerile corecte. Mulțumesc, acum are cuvântul Doamna Jensen. Uh, Vorbesc uh, din partea grupului ALDE și pentru noi flexibilitatea este un cuvânt foarte important. Vrem însă și resurse proprii adiționale. Ieri am văzut cum s-a pus problema și mi se pare că există acum probleme foarte grave în ceea ce prește resursele proprii. Este un sistem injust care trebuie modificat. Mă îngrijorează un lucru. Vedem că preștinția cipriotă ține morțiș uh, de ceva la care s-ar, ar trebui să renunțe. Practic ar trebui ca bugetul să reflecte nevoile de la ora actuală și nu să ne gândim mereu la ceea ce curge înapoi spre statele membre. Sigur că vrem să facem economii în ceea ce este resursele proprii pentru cercetare, pentru că vrem să protejăm uh, agricultura. Dar acest lucru apare mereu și mereu în discuție pentru că miniștrii de finanțe vor să primească ceva înapoi la bugetul național. Există însă șase puncte în ceea ce privește resursele proprii pentru a elabora un sistem mai bun și uh, v-aș ruga să țineți cont de toate. Mulțumesc, două minute și jumătate, doamna Trupel. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, domnule Lewandowski, domnul reprezentant al uh, Consiliului. În primul rând vreau să spun că sunt zguduită uh, de faptul că Uh, e foarte puțin spirit european în, discu- în uh, discursul dumneavoastră, domnule Mavroianis. Stăm acum în fața unui nou cadru financiar multianual. În Europa știm că, pe de o parte, statele membre trebuie să-și consolideze uh, bugetele naționale, de cealaltă parte, Știm cu toții și aici interesul nostru comun că avem nevoie de impulsuri de creștere pentru o creștere durabilă. Trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice, trebuie să uh, ne uh, remodelăm uh, economia și să includem și pe tineri în acest proiect. Dar nu putem să facem acest lucru uh, doar diminuând bugetul și plățile nete. Este un uh, mesaj politic fals care nu insuflă niciun pic de sentiment european. De ce este atât de important să avem resurse proprii? De ce este foarte important să reglementăm piețele financiare și să le facem să participe la crize? Pentru că a sosit momentul solidarității și al dreptății, pentru că băncile trebuie să plătească și ele și nu doar contribuabili, nu doar micii cetățeni. Pentru că a sosit momentul ca și băncile să-și asume o parte din responsabilitate și să-și asume răspunderea și cei care fac speculă pe piață. De aceea, din punct de vedere economic și politic, taxa pe tranzacție financiare este corectă și face ca Europa să fie mai solidară. Domnul Lewandowski a venit cu o propunere inteligentă de a avea un sistem de stimulente, da? Statele membre ar trebui să plătească mai puțin din PIB dacă participă la taxa pe tranzacțiile financiare. O treime ar trebui să, se, să meargă către statul național și două treimi către bugetul european. Ar fi o situație de câștig de ambele părți, atât pentru statele membre, cât și pentru interesul comun european. Așa că nu pot decât să sper ca și Consiliul să se îndrepte în aceeași direcție. O ultimă observație. E vorba despre bu bugetul zonei euro, sau cel puțin e un subiect care se furișează în această dezbatere. Eu cred că există motive pentru pentru a avea uh, modele adiționale de stimulente. Dar, până la urmă, noi uh, nu ne vom dezice de nici uh, un fel de drept de control democratic. Așa că, indiferent ceea ce uh, inventează anumiți șefi de state și de guverne, puteți să fiți siguri că noi ne vom apăra prerogativele parlamentare și vom interveni pentru o Europa democratică în adevăratul sens al cuvântului, atât în termeni bugetari cât și în alți termeni. Mulțumesc, doamna Ash, domnul Ashworth. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc raportorilor și vreau să spun că în aceste rapoarte sunt multe elemente pe care le putem susține. Aș vrea totuși să fac trei remarci aici. În primul rând, referitor la dimensiunea bugetului. E important să reflectăm aici momentele dificile prin care trecem și prin care trec guvernele naționale. De aceea, înghețarea la nivelul de 1% din VNB este recomandabilă. În al doilea rând, referitor la resursele proprii. Rămânem deschiși față de sugestii, însă nu suntem conviși nici de această taxă pe tranzacțiile financiare, nici în ceea ce privește TVA-ul. În al treilea rând, referitor la rabat, aș vrea să vă reamintesc că e vorba aici doar de un calcul matematic și nu de sentimente, emoții sau politică. În sfârșit, aș vrea să recunosc că s-au făcut eforturi pentru a rezolva această situație de criză la nivelul Europei. Însă, cu resurse limitate, cred că ar trebui să reevaluăm prioritățile de cheltuieli în bugetul european. E clar că va trebui să facem alegeri pe viitor și aș vrea să subliniez aici că aceste alegeri trebuie să se bazeze pe obiectivul de a avea o adevărată valoare adăugată la nivel european. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Ashworth. Și acum, domnul Clut, două minute. Ja, vielen Dank. Zunächst auch mal... Mulțumesc. Mulțumesc ambilor raportori. Consider că acest raport este per ansamblu foarte bun și poziționează ferm Parlamentul în această dispută dintre noi și Consiliu. Din perspectiva grupului meu politic acum, vreau să atrag atenția asupra faptului că politica de austeritate din ultimii ani a eșuat lamentabil Există țări care se confruntă cu politică de austeritate, unde uh, a existat un colaps adevărat al societății, a crescut șomajul, a uh, crescut sărăcia și așa mai departe. Aceste uh, politici prescrise pentru ultimii șapte ani uh, prin cadrul financiar multianual sunt greșite. Uh, E vorba de un cadru financiar multianual care trebuie să asteze pe uh, creștere, cercetare, educație și așa mai departe. Tocmai de aceea, noi nu vom fi de acord cu niciun fel de scădere propusă în uh, CFM. Vreau să vă dau un exemplu istoric. Țara din care provin eu, uh, Germania, după cel de-al doilea război mondial, s-a confruntat cu o criză similară. Um, în 1953 a avut loc un acord pe datorii care Uh, în cadrul, unui plan, în cadrul planului Marshall a oferit uh, impulsuri de creștere prin uh, programe de creștere și mulțumită acestor intervenții am reușit să ieșim din criză și am reușit să ne dezvoltăm economic, după cum știți că s-a întâmplat. Tocmai de aceea suntem de părere că nu putem să mizăm doar pe austeritate și reduceri bugetare, ci trebuie să dezvoltăm bugetul în așa fel încât prin creștere să ieșim din criză. Doresc totodată să um, reiau spusele um, Helgei Triple în ceea ce privește importanța resurselor proprii și a taxei pe tranzacțiile financiare. Susținem și aceste proiecte și ne-am dorit ca Parlamentul European uh, să mm, sublinieze mereu și mereu cât de important este acest subiect și uh, să dăm dovadă de mai mult angajament. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul dom domnul Morganti. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport interimar privind uh, cadrul financiar multianual aduce câteva idei foarte bune pe care le putem accepta, cum ar fi un nivel moderat și sustenabil de cheltuieli, uh, mai multă flexibilitate în utilizarea resurselor și așa mai departe. Însă principala problemă este alta. Cum plătim toate aceste, pentru toate aceste chestiuni? Cu, mecanismul actual nu este nici sustenabil și nici nu este acceptabil să introducem reforme și corecții și compensări pentru statele membre. Italia a plătit 50 uh, de miliarde de euro în plus în ultimii 5 ani și nordul Italiei trebuie să plătească pentru restul țării și în același timp și pentru o Europa care nu servește decât interesele Germaniei și a câtorva alte țări. Alte țări au avut o ajustare pozitivă pe care nu vor să o abandoneze. Nu e posibil. Ar trebui să avem uh, o corecțiune, o corecție pentru nordul Italiei, pentru Padania, astfel încât uh, să nu mai plece toți banii din Italia ori către sudul țării, ori către Bruxelles. Mulțumesc, domnul Harkin, un minut. Mulțumesc, domnule președinte, domnule Lewandowski. Ieri am vorbit despre bugetul uh, pe 2013, azi vorbim despre bugetul de după 2013. Uh, avem noroc că premierul britanic deja a amenințat că va exercita dreptul său de veto și îl voi uh, încuraja și pe premierul olandez să facă același lucru. De ce? Ca să învățăm Comisia că nu poți să ameninți parlamentele naționale și să-ți iasă chestia asta eu vreau să reamintesc Comisiei că aceleași parlamente naționale sunt cele care decid câți bani intră în portofelul Uniunii Europene. Deci dacă vrem să oprim uh, proliferarea acestor comitete și comisii și agenții care nu aduc nicio contribuție la obiectivele naționale, atunci este timpul să anunțăm Comisia că n-ar trebui să creadă că va putea să uh, introducă un impozit european

dacă e să discutăm despre viitorul CFM, despre resursele proprii și așa mai departe, atunci să știți că aceasta reprezintă doar o, o fațetă a medaliei, cea, aceea a cheltuielilor. Și trebuie ca partea veniturilor să fie reajustată. Nu e nimic nou. De 20 de ani Parlamentul European cere un sistem mai transparent, mai simplu de resurse proprii. Acum, pentru prima dată, putem să resubliniem acest uh, aspect bazându-ne pe noi argumente. Am uh, cerut un nou sistem de resurse proprii care să renunțe la orice formă de rabat și care să facă, ca, care să facă în așa fel încât uh, procedura să fie una independentă pe deplin. Comisia cel puțin parțial, a dat curs acestei propuneri. A venit cu o um, reformă uh, pentru taxa pe tranzacțiile financiare și pentru resursele proprii în TVA. Susținem această reformă, chiar dacă este o reformă în proporție de 40%, dar măcar este un pas înainte și e un pas în direcția potrivită. Uniunea Europeană a primit premiul Nobel pentru pace ca și în semn de mulțumire, dar și în semn de stimulent și împăciuirea ar putea însemna pentru noi uh, de data aceasta concilierea între uh, plătitorul net și uh, beneficiarul net. Ar fi foarte bine dacă am reușit în sfârșit să um, facem să nu mai existe această relație de confruntare, dacă vreți, să nu mai existe acele mici orgolii naționale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Lyon, un minut. Uh, uh, Mulțumesc, doamnă președinte, domnule comisar. Colegul meu uh, democrat din Marea Britanie a spus acest lucru și susțin foarte mult și eu multe părți din rezoluție. Avem nevoie de resurse proprii și a, aceasta reducând contribuția din VNB-ul național. Cel mai important ar trebui să permitem o utilizare a fondurilor nefolosite pe următorul an la nivel bugetar. Aceasta pentru a susține creșterea și ocuparea și obiectivele strategiei 2020. Dorim de asemenea o evaluare intermediară a acestui CFM pentru a vedea problemele care au apărut și sperăm ca până atunci uh, creșterea economică să fie revenit. Ceea ce nu putem accepta este dimensiunea bugetului. Țara mea a trebuit să facă reduceri în educație, salariile sunt înghețate și așa mai departe. Este o situație în care e imposibil să justificăm o creștere a bugetului european. Ceea ce îmi doresc eu este un buget care să reflecte situația dificilă prin care trec toate guvernele naționale la momentul acesta. Totuși, putem accepta cu toți uh, un buget mai mic dacă avem o mai mare flexibilitate astfel încât să ne îndeplinim prioritățile noastre. Mulțumesc, domnule Lyon, și acum domnul Șimanski. Un minut. Mulțumesc. Eu cred că argumentele din uh, această dezbatere sunt foarte bine cunoscute. Există cei care spun că e nevoie să avem un buget restrâns și că e nevoie să întreprindem scăderi în mai multe sectorii. Cei care sunt pentru un buget sporit spun pe bună dreptate că vom avea uh, efecte de pârghii doar astfel. Pe mine însă mă interesează un alt subiect. Cum se poate că um, conservatorii și reformiștii din această instituție să vorbească despre un buget sporit, în timp ce celelalte partidii din familia lor, din Austria, din Luxemburg, din Germania și Franța chiar, să susțină tocmai o limitare a bugetului. Nu se poate oare ca uh, să se întâmple ca în această instituție să se ceară asta, chit că se știe că la Consiliu interesele lor politice oricum sunt deja pecetluite, pentru că acolo e clar că se cere austeritate și se cere o reducere a bugetului european. Așa că vreau uh, să atrag atenția asupra faptului că Parlamentul poate să se facă chiar de râsul lumii cu o asemenea atitudine și că solidaritatea ar putea să aibă de suferit în acest teatru al negocierilor. Mulțumesc, are cuvântul doamna Andreasă. Doamnă președinte, acest Parlament uh, duce sensul cuvântului investiție dincolo de orice concepție rezonabilă poate Parlamentul să uh, pretindă că miliardele, zecile de miliarde cheltuite pe agenda Lisabona au adus vreun profit? Să ne uităm la dovezi. În 2007 șomajul european era 7,3%. Astăzi este 10,5%. În Spania, una din, unul dintre cele mai mari recipienți de fonduri de coeziune, cifra șomajului astăzi este de 25%. PIB-ul Uniunii Europene este constant, nu a crescut absolut deloc. Să nu uităm că Curtea Europeană de Audit nu a dat descărcarea de 10 ani pe cheltuielile europene. Cadrul financiar multianual a fost creat pe baza unor proiecte ratate și strategia 2020 nu va face decât să accentueze și mai mult aceste proiecte ratate. Da? Locurile de muncă sunt create de noile industrie și noile industrie au nevoie de capital, flexibilitate și mai puțină birocrație. Uh, Uniunea Europeană nu ajută cu niciuna dintre aceste probleme. Cadrul financiar multianual trebuie tăiat și nu trebuie să creăm o uh, taxă pe tranzacțiile financiare să plătim și mai multă risipă. Mulțumesc, domnul Van der Stuck. Doamne președinte, mulțumesc. Uniunea Europeană are o gaură de 10 miliarde în buget și cere un miliard de la uh, contribuabilul olandez. Deci Bruselul insistă ca noi să ne păstrăm deficitul bugetar în limita de 3%, dar el însuși nu poate face acest lucru. Deci, dacă nu puteți să controlați această problemă, asta e vina Comisiei din cauza politicilor sale ratate și nu din cauza statelor membre. În Olanda, noi formăm un nou guvern și încercăm uh, Uh, prin orice mijloace să obținem uh, uh, banii pentru a plăti acest miliard de euro către Comisie. Este inutil să vorbim de cadrul financiar multianual dacă Comisia pur și simplu nu poate să-și țină cuvântul și angajamentele. E vorba de o atitudine ipocrită din partea Comisiei cu cererile ridicole uh, privind uh, cadrul financiar multianual și bugetele naționale. Mulțumesc, doamna Hubner. Mulțumesc, doamna președinte. Aș vrea să menționez aici patru riscuri în cadrul negocierilor CFM. În primul rând, decizia asupra CFM-ului nu, dacă nu se ia în noiembrie, atunci cum putem explica cetățenilor că nu pot conta pe bugetul european ca un catalizator pentru creștere și ocupare. Trebuie să arătăm statelor membre care vor veni la masa negocierilor să spună nu, că tratatul ne permite să avem un buget chiar dacă blocăm decizia. De aceea trebuie să vedem temeie juridice pentru a lansa noi proiecte interesante. În al doilea rând, e adevărat, Dezbaterea până acum s-a centrat pe cheltuieli, însă și veniturile trebuie să fie transparente, temporare și dezbaterea începe abia acum. De aceea cred că ar fi irresponsabil din partea noastră să sporim această dezbatere care va face ca decizia să nu fie luată în noiembrie. În ceea ce privește TVA-ul, sistemul nu va fi uh, înlocuit, probabil, și vom avea un rol crescut pentru VNB și reforma pentru resurse proprii va fi amânată pe viitor. În sfârșit, un ultim comentariu din partea comisiei mele și a politicii de coeziune. Cred că n-ar trebui să ne îndepărtăm de principalele obiective ale acestei politici, investiții în creștere pentru a reduce decalajele la nivel european

Pe bună dreptate, Utah Hawk a spus că dacă ar fi aici Comitetul Nobel, asistând la așa ceva, probabil că nu ne-ar mai fi dat premiul Nobel. E vorba de relația între prătitorul net și beneficiarul net și tensiunile care există între aceștia. Domnul comisar Șefcovici a spus că acest buget ar putea fi un buget al cheltuielilor și al veniturilor, dar uitându-mă la viitorul politicii de coeziune și al fondurilor structurale, atunci văd că acesta este destul de sumbru. Pentru noile state membre, aceasta este acum cea mai mare provocare, pentru că din fondurile structurale și de coeziune, noi am primit uh, foarte multe mijloace cu care am putut finanța multe investiții. Aș vrea să vă atrag atenția asupra cazului Ungariei. Comisia Europeană a făcut estimări proaste, nu au fost întreprinse studii și din acest motiv nu am putea să pierdem 30% din mijloacele de coeziune. Mulțumesc. Domnul Vlasa care cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte, domnilor și domnilor. Unul dintre punctele cheie de negociere uh, a cadrului financiar multianual este acordul privind distribuirea resurselor. Cred că um, metodologia care este folosită încă din 1999 pentru a calcula modul în care se distribuie fondurile între statele membre este un compromis foarte bun. Prin urmare, uh, sunt îngrijorat să văd că acum se dezbate ideea uh, scăderii coeficienților pentru statele membre care au un uh, PNB mai mic decât uh, media Uniunii Europene, de la 4,22 uh, la 4%. Vreau să cer președinției să lupte împotriva schimbării acestor coeficienți, pentru că asta ar duce la limitarea resurselor pentru regiunile mai puțin dezvoltate. Cred că susținerea și solidaritatea europeană înseamnă să concentrăm resursele pe regiunile care au cea mai mare nevoie. Mulțumesc. Acum are domnul Kelly cuvântul. <coughs> Mulțumesc. Dezbaterea din această dimineață ar putea fi rezumată ca un apel și ca o provocare față de Consiliu. În primul rând, un apel pentru a avea CFM-ul până la sfârșitul anului și, în al doilea rând, provocare, așa cum a spus domnul Böge, dacă vrem să luăm niște măsuri, trebuie să fie justificate. E vorba de fondul de coeziune, de strategia 2020, de PAC, și trebuie să vorbim și despre valoarea adăugată a Europei. Dacă nu avem această valoare adăugată, atunci nu putem justifica nimic. În al doilea rând, cea de-a doua parte a dezbaterilor noastre în legătură cu resursele proprie. Aș vrea să mulțumesc țărilor care n-au introdus încă FTT-ul în cooperarea întărită. Aceasta, dacă va fi cu succes, atunci în sfârșit toate țările o vor introduce și vom putea dezbate acest lucru pe viitor. Mulțumesc, domnule Kelly, domnul Alves. Obrigado. Não percebemos como pode o Mulțumesc. Nu înțeleg cum poate să spună Consiliul că prioritățile vor rămâne creșterea consolidată și uh, ocuparea cât, cât timp președintele recunoaște că nivelul cheltuielor va trebui redus și că președinția crede că toate titlurile bugetare ar trebui să fie supuse aceste reduceri. Oare au, s-a uitat de strategia de la Lisabona? Nu era vorba să avem o economie competitivă și dinamică? printre cele mai competitive? Am uitat oare că avem o strategie pentru Europa 2020 sau uh, toate acestea sunt vorbe în vânt? Pentru că obiectivul reducerii șomajului, obiectivul sporirii investițiilor, um, investiții în cercetare și dezvoltare și um, scăderea nivelului sărăciei sunt obiective care se vor pierde. Mi se pare că uităm acum că bugetul Uniunii Europene nu este un buget de cheltuieli, ci un buget de investiții. Prin urmare, este uh, cu atât mai mult necesar acum când țările sunt în uh, dificultate. Domnul Pașcar, cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Baza Uniunii Europene sunt statele membre. Ele creează valoare și le dau o parte din uh, banii lor Uniunii Europene. Și doar membrele, statele membre și uh, parlamentele naționale au dreptul să spună cât din banii pe care adună de la cetățenii lor Uh, pot fi uh, dați Uniunii Europene, bugetul Uniunii Europene. Și într-un moment în care toți cetățenii statelor membre uh, trebuie să strângă cureaua și Comisia și Uniunea Europeană în general ar trebui să-și reevalueze prioritățile și să le schimbe pentru a se potrivi cu realitățile economice. Sunt convins că trebuie să căutăm modele noi care să realoce uh, finanțele, resursele financiare din buget, să prevenim proasta utilizare a acestor resurse pe proiecte care nu vor aduce beneficii părților în dezvoltare, uh, zonelor în dezvoltare din Europa și care nu vor aduce creștere economică. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Sikierski. Proponowany wieloletni budżet jest skromny. Mulțumesc propunerea pentru cadrul financiar uh, multianual este una foarte importantă. Trecem acum prin vremuri de criză și trebuie să recunoaștem că există deja scăderi de 12%. Vreau să subliniez un lucru există un Există acum propuneri care se bazează pe un CFM, pe niște calcule vechi, care nu mai sunt actuale. Să nu uităm că avem niște criterii de coeziune la pilonul 2. Iar acest pilon 2 se bazează în special uh, pe ceea ce se întâmplă în mediul rural. Însă are în vedere doar mediul rural și nu și uh, fermierul. Și mi se pare că există câteva erori aici. Mulțumesc. Uh, domnul Cleva are cuvântul. pardonez o Doamna Cleva. Câteva de problem. Pred nami leži izredno pomemben dokument, vreden en tistih. Uh... Mulțumesc, doamna președinte. Avem aici un document foarte util. Este una dintre provocările cele mai importante pentru noi în perioada următoare. De aceea aș vrea să profit de această ocazie pentru a transmite un mesaj foarte clar Consiliului și Comisiei. În această perioadă de criză, bugetul trebuie să fie îndeajuns de puternic pentru a susține creșterea și um, coeziunea. De aceea trebuie să coordonăm obiectivele Uniunii Europene și să garantăm investițiile în programele de dezvoltare, pentru că altfel aceste programe naționale de reformă nu vor putea fi realizate, programe pe care le realizează acum uh, toate statele membre. Vreau să mulțumesc uh, colegului Vlașa și celorlalți colegi care au subliniat importanța pentru regiunile mai puțin dezvoltate, așa cum se întâmplă cu regiunile orientale din Slovenia, care ar putea fi uh, cele afectate pentru că au un nivel de 40% de absorție a fondurilor. Domnul Papa Nicolau. Mulțumesc, doamnă președinte. Suntem cu toții de acord că acest cadru financiar multianual este de o importanță extraordinară pentru perioada următoare, pentru că e o perioadă care va fi caracterizată de cifre foarte înalte ale șomajului, de recesiune economică și de creștere economică negativă. Așadar, deși înțelegem cu toții nevoile cu care ne confruntăm, sunt foarte surprins că fondul uh, uh, de dezvoltare regională și fondul de coeziune uh, sunt calculate pe PNB-ul regiunilor pe perioada 2008-2010, ceea ce este incorrect, pentru că din, de la, din 2010 încoace s-au produs schimbări radicale în rău. De exemplu, în Grecia avem o creștere negativă de 18,4%, deci o scădere practic economică de 18,4%, cam echivalentă cu cea care s-a întâmplat în timpul marii crize în America. Deci este incorrect să se ia de perioada de referință 2008-2010. Mulțumesc, doamna McGuinness. Are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Eu cred din ce în ce mai mult că Parlamentul European trebuie să fie un Parlament European, nu o Uh, adunătură de parlamente naționale și de aceea îi felicit pe raportorii Böge și Calfin pentru că intervenția lor conferă o dimensiune europeană bugetului european. Prea mult am discutat despre cei care plătesc și cei care beneficiază și nu așa ar trebui să discutăm în termenul bugetului comunitar. Da, trebuie să recunoaștem care sunt dificultățile în statele membre, dar trebuie să insistăm totodată ca bugetul Uniunii Europene să fie un buget pentru cetățeni europeni, pentru creștere și pentru locuri de muncă. Președintele de la Agri a subliniat foarte bine care este opinia comisiei sale și vreau să spun colegilor că noi cerem aceste sume pentru a ajuta mai mulți fermieri în Uniunea Europeană. Am auzit argumentele celor din noile state membre care, pe bună dreptate, simt că sunt tratați prost din cauza diferențelor uh, care există la nivelul plăților. Trebuie așadar să recunoaștem că acest uh, raport este unul european și haideți să o ținem tot așa. Mulțumesc, domnul Odi. Mulțumesc, președintă, domnule președinte al Consiliului, domnule comisar. Nu vom avea un acord la nivelul comunității internaționale dacă avem un mic buget. Este un acord dificil și aș vrea să insist aici sobre, aș vrea să insist asupra nevoii de a avea o clauză de revizuire la mijlocul mandatului. Până atunci, statele vor putea implementa tratatul de stabilitate a finanțărilor economice vor fi rezolvate problemele de criză economică și de datorii suverane. În 2017 vom avea un nou Parlament, o nouă Comisie, un nou președinte al Consiliului European. Deci dacă nu ajungem la un acord în ceea ce privește dezbaterea politică între noi, vreau să insist asupra acestei clauze de revizuire care va permite ca în această dezbatere politică să avem noi perspective care să corespundă ambițiilor europene pe care le avem toți. Mulțumesc, domnule Odi, domnul Manca. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. În unele state membre nu vor exista niciun fel de investiții publice fără fondurile de coeziune și fără aceste investiții totul se va opri, nu vom putea lupta cu criza. Politica de coeziune nu este doar în beneficiul statelor celor mai sărace datorită pieței unice, ea este și în beneficiul statelor mai bogate care oferă uh, servicii, uh, produse și know-how și vreau să vă reamintesc că avem uh, o declarație comună a statelor celor 15, a liderilor uh, UE 15, uh, adoptată pe 15 septembrie la Bruxelles. Participanții au declarat că politica de coeziune este un instrument cheie de investiții pentru țările noastre și dacă finanțarea în acest domeniu este redusă, nu vom realiza scopurile ambițioase ale uh, Consiliului pe care acesta le-a adoptat în, în concluziile sale și nici obiectivele agendei 2020. Participanții au concluzionat că nu se pot reduce fondurile din zona de coeziune. Cred că acest lucru va fi luat în considerare. Mulțumesc, doamna Mazakovici are cuvântul. Hvala lipa, Pri... Mulțumesc. Cadrul financiar multianual 2014-2020 este unul uh, despre care trebuie să știm că uh, e bazat pe decizii în regim de urgență. Trebuie să știm uh, ce vom face și în ce vom investi și CFM oferă răspunsurile concrete la aceste întrebări, iar noi trebuie să uh, fim mai conștienți de faptul că Uniunea Europeană este unică atunci când vine vorba despre promovarea dezvoltării regionale, promovarea dezvoltării orașelor, iar tocmai de aceea, în termen de coeziune, trebuie să avem același parcurs. Mulțumesc, domnul uh, Van, Vanchi are cuvântul. Mulțumesc. Stimați reprezentanți ai Comisiei și ai Consiliului, voiam să vorbesc despre însemnătatea sportului și despre faptul că în viitorul cadru financiar multianual ar fi mai util să avem mai multe resurse pentru sectorul sportiv. Avem uh, o propunere în acest sens și sper ca plenara să o susțină. Sportul are un rol foarte important, mai ales când e vorba de recuperare trebuie să ținem cont și de starea sănătății societății noastre. Doresc să reacționez la spusele domnului Tabagi cu privire la situația financiară din Ungaria. Eu cred că ar fi corect să discutăm deschis unii cu alții. Așa că Comisia și Consiliul ar trebui să ne explice de ce are nevoie Ungaria pentru a merge mai departe. În anul 2011 noi am încheiat exercițiul bugetar cu o, pe plus, mă scuzați. Și totuși vedem acum ce se întâmplă. Mulțumesc. Are cuvântul acum următorul vorbitor, domnul uh, Oleniciac. Mulțumesc. Vreau să vă spun foarte clar că uh, mare parte din uh, Parlamentul European s-a declarat pentru un buget consolidat prin care să se uh, atingă obiectivele Uniunii Europene. Cu toții știm ce înseamnă criza economică și financiară și că e necesar să facem economii, dar facem acest uh, lucru doar când e vorba de câștigarea de noi voturi. Uh, Practic e vorba de niște reduceri artificiale propuse de ceilalți și aceste reduceri nu au un rezultat nul de fiecare dată, pentru că nici uh, nu se ating obiectivele și se și ajunge la probleme bugetare. Așa că rog Comisia să analizeze îndeaproape bugetul, să vadă cum arată și să țină cont de faptul că astfel nu putem să atingem obiectivele. Mulțumesc. Domnul Micolașiv. Doamna președinte. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest uh, cadru financiar trebuie să reflecte ambițiile Uniunii Europene, care se reflectă în strategia 2020 și trebuie să fie un răspuns la așteptările cetățenilor europeni. Bugetul ar trebui să fie bine justificat și să susțină creșterea, astfel încât criza economică să rămână în urmă cât mai repede cu putință și Uniunea să crească bunăstarea cetățenilor săi și să se uh, afirme pe piața globală. Iată de ce toate aceste măsuri au nevoie de bani, de finanțare, bani care n-ar trebui să fie la un nivel mai scăzut decât în perioada actuală. Din potrivă, atunci când e vorba de politica de coeziune, aceasta trebuie finanțată și mai mult pentru că noi trebuie să finanțăm uh, proiecte care să aducă valoare suplimentară pentru Uniunea Europeană. Mulțumesc. Acum dau cuvântul domnului comisar. Mulțumesc, dragi colegi. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Nu există o perspectivă multianuală fără Parlamentul European, fără avizul conform al Parlamentului. Iată de ce votul dumneavoastră este atât de important și ar trebui să ne susțină în circunstanțele excepționale prin care trece Europa acum. Este vorba de o cooperare interinstituțională în care fiecare instituție are rolul său important, incluzând aici și parlamentele naționale și de asemenea problema uh, finanțării, a resurselor proprii și a impozitării. Nicio uh, impozitare fără reprezentare. Iată un comentariu foarte interesant care a fost făcut. Este o parte a construcției europene pe care am admirat-o de atâția ani de zile. De aceea este important ca acest CFM să fie plasat în contextul unei creșteri realiste și a agendei competitivității pentru Europa. Aceasta a, nu trebuie să fie doar o declarație politică, ci e nevoie de o agendă care să fie susținută de bani. E nevoie de asemenea de predictibilitate a investițiilor în Europa, unde există o problemă a investițiilor destul de scăzute până acum. În ceea ce privește rolul deosebit al Parlamentului European, el este clar. Ținând cont de cifre recente, politica de coeziune nu este foarte bine susținută, însă metodologia de la Berlin pentru politica de coeziune a actualizat datele și arată că acestea sunt singurele date pe care ne putem baza pentru calculele noastre. Singurele care au avut uh, probleme au fost uh, Ungaria, de exemplu. În ceea ce privește resursele proprii, mesajul dumneavoastră esențial este cel referitor la unitatea bugetară. Înțelegem această unitate în ceea ce privește mm, neaplicarea pentru un al doilea buget, este vorba de o complementaritate între cheltuieli și venituri. Și acest lucru este susținut de Parlamentul European pentru a avea un buget transparent și simplu, răspunzând la cererile venind din toate părțile pentru un sistem mai simplu și mai transparent pentru resurse proprii. Și dacă putem reforma sursele pentru venituri, atunci poate vom reuși să facem acest lucru. Există o cerere de simplificare a, uh, pentru toate statele membre și Parlamentul European are un rol important de jucat în ceea ce privește nivelul veniturilor. Aceasta este o propunere modestă. Comparațiile care au fost făcute cu bugetele naționale nu sunt corecte, pentru că nu există niciun stat membru care să fi trebuit în trecut să facă față unei extinderi atât de mare. Acum în curând vom fi 28 pentru următoarea perspectivă financiară, nu numai 27 de state membre. Vom avea mult mai multe competențe și, prin urmare, responsabilități la nivel european. De aceea, nu se pot face astfel de comparații. E adevărat, bugetul anual este mai puțin decât uh, deficitul bugetar care se înregistrează în anumite state membre iar contribuția care vine din Marea Britanie, de exemplu, la bugetul european, este la nivelul contribuției uh, necesare pentru uh, pompieri și pentru uh, penitenciare. Deci, nu aceasta este problema Uniunii Europene. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule comisar Lewandowski. Are cuvântul domnul Mavroianis. Mr. President. Domnule președinte, stimați membri, vă mulțumesc foarte mult pentru această dezbatere. Înțeleg perfect că unii dintre dumneavoastră uh, și sigur să e doar un eufemism, nu susțineți o abordare care ar reduce dimensiunea generală a cadrului uh, financiar multianual. Totuși, apreciez foarte mult onestitatea noastră pe această chestiune. Știți foarte bine că acesta este un subiect care divizează și statele membre. Sper că apreciați uh, faptul că există argumente valide și puternice pentru ambele poziții și abordări diferite privind modul cel mai bun uh, în care am putea să ne atingem țintele. Aș vrea să vă reasigur că lucrăm foarte puternic pe partea de venituri și vom veni în curând cu mai multe detalii privind abordarea noastră. Chestiuni instituționale foarte importante în ce privește bugetul Uh, după întâlnirea Consiliului European de săptămâna trecută, au fost ridicate atât de președintele la Masur cât și de alți uh, distinși vorbitori. Dacă îmi permiteți, nu voi comenta asupra acestora, mai ales din moment ce uh, astăzi, ceva mai târziu, vom avea ocazia să discutăm direct cu președintele Consiliului European, domnul Herman Van Rompuy. Un comentariu foarte scurt aș vrea să fac în legătură cu intervenția doamnei Anne Jensen. Cu tot respectul, cred că în documentul nostru n-am exprimat nici susținere pentru o justă întoarcere a fondurilor și nu ne-am referit nici la plăți directe ca fiind o vacă sfântă, ca să zicem așa, o chestiune tabu. Pur și simplu am ridicat niște probleme, le-am pus în discuție și am cerut ca ele să fie examinate, dar poate nu am înțeles eu complet uh, argumentul noastră. În ce privește uh, taxa pe tranzacțiile financiare, cu toții uh, știm că ea s-a dovedit imposibil uh, de a fi acceptată de toate cele 27 de state membre, așadar trecem pe procedura de cooperare uh, aprofundată și președinția este complet angajată să facă progrese pe această chestiune. Dar trebuie să înțelegem că această procedură de cooperare avansată nu se referă la uh, o resursă proprie europeană, ci la resurse naționale. Deci nu este o resursă general. Uh, generală. Așadar, în exercițiul curent al cadrului financiar multianual, încercăm să găsim o modalitate de a crea o legătură între veniturile acumulate în statele membre care participă la procedura de cooperare aprofundată uh, cu resurse proprii care corespund uh, reducerii uh, conform uh, contribuției lor uh, funcție de uh, PNB, de produsul național brut. Dar știm cu toții că există uh, obstacole juridice și politice în unele state membre uh, care alminter ar dori să participe la procedura de cooperare aprofundată. Aș vrea de asemenea să subliniez și să uh, îi asigur pe acei membri care s-au referit la acest subiect că o concentrare pe regiunile mai puțin dezvoltate este unul dintre subiectele care nu suscită nicio controversă în această dezbatere. Apoi, când spunem că nivelul uh, Uh, cadrului financiar multianual va trebui inevitabil să fie revizuit în jos și că toate capitolele bugetare și subcapitolele bugetare vor fi afectate, asta nu înseamnă că exprimăm noi o dorință, ci încercăm în calitate de uh, intermediar onești să oferim o radiografie, o imagine corectă, cinstită a situației actuale. Același lucru se aplică și uh, problemelor legate de uh, reducere de personal, care a fost ridicate în special de doamna Rottenberg. Și aici trebuie să obținem un uh, just echilibru. Dați-mi voie încă o dată să insist asupra faptului că uh, Consiliul nu a ajuns încă la o poziție finală în ce privește cadrul financiar multianual și că discuțiile continuă într-un mod pragmatic și uh, cu o angajare uh, totală a tuturor statelor membre, subliniez, a tuturor statelor membre, către ideea de a ajunge la un compromis cât mai uh, repede. Sigur, cu toții pornim de la premisa că nimic nu este agreat până când nu se cade de acord asupra tuturor problemelor. Așadar, studiem cu mare atenție raportul dumneavoastră interimar atât asupra cadrului financiar multianual cât și asupra uh, uh, surselor proprii financiare ale Uniunii Europene și uh, taxe pe valoare adăugată. Am ascultat cu mare atenție opiniile exprimate în această dimineață și vă asigur că le voi aduce la, în atenția colegilor din Consiliu. O osmoză între activitatea instituțiilor europene este cuvântul cheie al abordării președinției cipriote. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mulțumesc, domnule Mavroianis. La final, două minute, raportorii și luăm din nou în ordine alfabetică, mai întâi domnul Böge. Vă rog. Domnule președinte, dragi colegi, în primul rând vreau să mulțumesc pentru contribuțiile uh, înregistrate astăzi de către colegii mei. Uh, Uh, mulțumesc pentru sprijinul manifestat față de acest raport intermediar. Vă rog să ilustrați asta și la vot. Vreau să mulțumesc celor care au uh, participat la elaborarea acestui uh, text. Cooperarea cu local fin și cu grupul de contact a fost pentru mine una dintre cele mai plăcute experiențe pe care am putut să o trăiesc în calitate de raportor dacă rezistăm până la sfârșit, atunci avem șansa să obținem ceva într-adevăr. Președinția cipriotă, președintele Consiliului European, ne propun un nou uh, instrumentar, uh, un nou toolbox de negociere. Ei bine, poate că așa vom reuși să trecem uh, la un alt pas cu negocierile. Vreau să vă spun că după votul pe acest raport intermediar, Mm, suntem uh, dispuși să negociem până pe 22 noiembrie la summitul informal în ceea ce privește toate acordurile interinstituționale necesare, astfel încât să ajungem la o soluție acceptabilă de compromis. Trebuie ca președinția să dea curs acestei oferte de cooperare pentru ca mai apoi Consiliul de pe 22-23 noiembrie să țină cont și de doleanțele Parlamentului. Vreau să subliniez la final încă un lucru rezultatele sau concluziile Consiliului nu reprezintă nimic altceva decât un mandat de negociere pentru Consiliu, astfel încât în săptămânile următoare să ajungă la un rezultat concret cu Parlamentul. Mai întâi, Parlamentul trebuie să voteze cu majoritate pentru ca Parlamentul să poată să ia o decizie în unanimitate, așa că rog Consiliul să nu uite niciodată care este procedura. Mulțumesc!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 Trei comentarii importante pe care aș vrea să le fac uh, după această dezbatere. În primul rând, bugetul trebuie să fie suficient. Iată de ce orice reducere bugetară va fi greu de acceptat și am menționat de mai multe ori faptul că nu acceptăm așa ceva la buget. În al doilea rând, bugetul trebuie să fie țintit și suntem dispuși să discutăm despre o mai bună gestionare și mai bună cheltuire a bugetului european și dorim ca acest buget să fie uh, alocat exact pentru ceea ce ne dorim pentru un buget european. În al treilea rând, acest buget trebuie să ajute statele membre să facă ceea ce nu pot face pe baza bugetelor naționale și acest lucru trebuie să se îndeplinească cu instrumente adiționale de creare a creșterii economice și a locurilor de muncă în aceste state, pentru că toți contribuabilii doresc acest lucru. Aceste mesaje Sper să ajungă până la Consiliul și trebuie să se înțeleagă acest lucru înainte de decizia finală a Consiliului. În sfârșit, dorim să insistăm asupra posibilității de a negocia toate instrumentele care sunt cuprinse de temeiul juridic și, indiferent care este decizia Consiliului, vom ține cont de faptul că nu vom uh, ceda aici uh, dreptul nostru de negociere. Și mă bucur că Domnul comisar Lewandowski a spus acest lucru, a vorbit despre cooperarea aprofundată pentru taxa pe tranzacțiile financiare. Aceasta trebuie să fie o resursă proprie, trebuie să facă ca statele membre să-și reducă în mod mai ușor contribuția pe baza PNB-ului. Dorim un buget european mai stabil, mai puternic și vom lupta pentru aceasta. Mulțumesc, domnule Calfin. La final, dau cuvântul președintelui Comisiei de Bugete, domnul Lamasur. Președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Cu cât e mai dificilă o negociere, cu, atât, uh, cu cât sunt mai mulți actori în jurul uh, mesei, cu atât e mai mare stimulantul pentru a continua ceea ce am făcut deja. Suntem cu toții de acord asupra unui lucru, acordul precedent, și e suficient să continuăm. Nimeni nu va câștiga, nimeni nu va pierde, toată lumea își va păstra uh, bucățica de prăjitură și toată lumea își va păstra Uh, prestigiul. Așa am făcut uh, data precedentă cu colegul Reimer Böger și cu, alte, cu alți raportori. Astăzi, președinția cipriotă publică un document privind partea de resurse a bugetului. Referința sa este acordul de la Fontainebleau, aprobat de Consiliul European în 1900 84, uh, acum 28 de ani. În epoca aceea, Uniunea Europeană nu existau încă. Ciprul și Polonia, de exemplu, nu făceau parte din comunitatea economică europeană, care era limita, limitată la 10 uh, state din vest. Încă mai exista corin, cortina de fier, uh, China se lupta cu foamea de masă, iar ideea unei monede unice europene era evocată doar în colocvii Uh, am progresat enorm, s-a schimbat lumea, practic Europa s-a schimbat. Patru tratate succesive au crescut în mod considerabil competențele Uniunii, numărul membrilor a, s-a triplat. Totul s-a schimbat mai puțin cadrul bugetar. Suntem uh, puși în fața unei responsabilități istorice. Generația noastră de șefi de guverne, de miniștri, de comisari, de deputați europeni uh, va fi dezonorată dacă Europa lui 2020 va avea un buget al cărei dimensiuni, finanțare și repartiție au fost concepute pentru a face față unor nevoi de acum 30 de ani. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule Lamasur. Dezbaterea comună a luat sfârșit. Votul are loc astăzi la orele 12.30. Întrerupem un minut pentru ca fiecare să-și ocupe locul.